ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru prezență. Am uh, programat această uh, ședință pentru trei motive. Întâi de toate, dat fiind că Singura comisie care nu s-a constituit este EMPL și ca atare CCCC, adică Conferința Co- Președinților de Comisii, nu s-a putut reuni, punem în pericol uh, programarea audierii celor doi comisari interimari. Deci, CCCC se va constitui marțea viitoare dacă noi astăzi alegem uh, și constituim președinția Comisiei Ample. O ședință ordinară avem programată pentru miercurea viitoare. Pe ordinea de zi figurează doar prezentarea uh, programului președinției finlandeze a Consiliului. Alte dosare importante vor fi tratate Uh, de urgență. Dacă doriți să aveți ceva de spus la Comisia Ample, bună oară în ce privește procedura bugetară sau mm, procesul semestrului european. Astfel de lucruri vor fi abordate și există niște calendare foarte clare pentru toate aceste proceduri, uh, procedura bugetară, respectiv procedura semestrul european. Iată de ce pentru mine este extrem de urgent să găsim o soluție pentru constituirea uh, Comisiei Ample. Îmi pare rău că nu am putut consulta pe toată lumea pentru organizarea acestei ședințe, dar atunci când ieri seara târziu am auzit că am putea totuși avea o ședință și mai ales o sală de ședință, interpretare pentru această ședință, atunci am decis să convoc deci ședința noastră de astăzi și mă bucur că puteți fi prezent. Domnul uh, Casa a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cum știți prea bine, am fost ales chestor cu câteva zile, practic cu două săptămâni în urmă și ca atare, astăzi uh, sunt pentru ultima dată coordonator PP în această comisie. Sigur, rămân membru al comisiei, dar nu pe post de coordonator, deoarece locul meu acum uh, Eh, este vacantat și sper ca domnul Stanislavski să mă eh, înlocuiască ca și coordonator PPE. Ieri a fost o șansă unică și cred că a fost o eroare, într-adevăr. Eh, trebuie să ne asigurăm că astfel de erori umane nu se mai petrec foarte des. Mm. Ce s-a petrecut ieri a fost o eroare. Eu cred că trebuia convocată o ședință atât de importantă doar cu consultarea tuturor coordonatorilor, uh, mai ales că e vorba să alegem uh, președinția comisiei noastre. Mai apoi avem uh, dosare foarte importante de abordat la EMP și doresc ca toți cei care vor fi, le doresc tuturor celor care vor fi aleși astăzi mult, mult noroc, mult noroc și coordonatorilor, munca mea în Parlament, îmi amintesc cu mare drag de Uh, eforturile noastre aici la Ample și sper ca și noi coordonatori să lucreze cum am lucrat noi, ca o echipă, mai ales în ultimii cinci ani, ultimii cinci ani foarte importanți pentru noi, pentru că am obținut foarte, foarte multe. Încă o dată, mult succes, mult succes tuturor și uh, să reușim să obținem cele mai bune rezultate în aceste comisii, care după mine e una dintre cele mai importante în Parlamentul European. Mulțumesc deci pentru susținere. Mulțumesc și pentru susținerea de ieri pentru că am uh, încercat și sper am reușit să comunic cu majoritatea dintre dumneavoastră. Vreau să mulțumesc ECR-ului pentru că am înțeles situația dificilă în care ne aflăm și sper să putem acum trece la vot, pentru că știu că toată lumea e nerăbdătoare. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you, Mr. Casa. Președintele, mulțumesc, domnule Casa, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru excelenta cooperare în legislatura anterioară. Și adresându-mă acum tuturor colegilor, pot să spun că mi-am cerut deja scuze personal în fața domnului Casa, dar vreau să o fac acum și în fața dumneavoastră tuturor. Ar fi trebuit să acționez diferit în convocarea ședinței de azi, dar asta nu înseamnă că nu apreciez cooperarea noastră sau că nu vă respect și aștept cu mare interes uh, să cooperez cu uh, doamna Radca și ceilalți coordonatori. Dacă într-adevăr reușim astăzi să avem această ședință de constituire a comisiei noastre, pentru cred că toți vom fi mulțumiți că munca efectivă poate să demareze și încep ședința noastră spunând că toate limbile sunt disponibile pentru interpretare și e un lucru remarcabil în sine, mai ales că am organizat în ultima clipă întâlnirea noastră, cu excepția maltezei, ne pare rău domnule Casa, și cu excepția limbei slovene. Președinta se corectează malteza nu este disponibilă, însă slovena, uh, ceha și suedeza sunt disponibile pasiv. Adică puteți asculta, dar nu vorbi aceste limbi. În numele PPE, doamna Kittendal, ca suplant, pe domnul Forlas, în numele S și de Alex Alex Sabila înlocuiește pe domnul Vuxang, iar de la Renew, Ana Julia Donati înlocuiește pe James Brody. De la Vers, domnul Fons Parentac o înlocuiește pe Tatiana. Dar cred că am fost o să Stanuca, iar în numele grupului ID, Simona Baldasare o înlocuiește pe Stefania Zambeli. Iar de la GUE domnul Botenga o locuiește pe doamna Berera pentru că are timp de vorbire în plenară. Iată suplenții care înlocuiesc membrii titulari. Aceste formalități fiind îndeplinite, deschid ședința noastră cu obiectivul de a constitui biroul Comisiei EMPL, alegând un președinte și patru vicepreședinți, în ordinea anunțată în uh, ședințele anterioare. Ca atare, uh, vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți prezenți. Avem quorum, deci putem merge mai departe și vă solicit nominalizări, numiri pentru președinția comisiei noastre. Pani. Doamna Rafalska. W imieniu grupy KR am nominować. Doamnă președinte, stimați colegi, numele grupului ECR doresc să numesc pentru poziția de președinte al Comisiei EMPL pe doamna Duriș Nicolsova. Ok, uh, thanks for this nomination. My question... Mulțumim pentru această numire. Următoarea întrebare. Doamna Nicofolska acceptă această numire? Da, accept, doamnă președinte. Am uh, o scriere la cuvânt, vă rog. În numele grupului S și T, Uh, solicit un vot secret. Sper că toată lumea are cartelele de vot și facem mai întâi un test pentru vot electronic. E vreo diferență dacă votul e secret sau nu? Atunci, da, facem un uh, test pentru vot electronic secret. Verde este împotrivă. Verde este pentru. Alb, abținere și roșu împotrivă. This is a test. Yes, sorry. This is a test vote. Repetă președinte, este un vot test. Testați, vă rog, consolele. Pe, pe două voturi în plus. Acum am un vot excesiv, acum e bine. Nu scoateți nicio cartelă de vot din consolă. A reușit toată lumea să voteze. Atunci trecem la votul real. Nu funcționează intervenția din sală. Nu știu de ce, dar este apă în consola mea și deci nu pot să folosesc consola. Avem un tehnician în sală? va trebui să vă deplasați probabil uh, la un alt pupitru. Yeah? It's working? Okay. Acum funcționează foarte bine. Atunci aș declara votul deschis pentru președinția Comisiei Ample. Have you all voted? Yes. A votat toată lumea? Da. Și iată, o putem felicita pe doamna Nicolsonova pentru alegerea Ei și vă invit de îndată la prezidiu. Îmi face plăcere să vă predau uh, prezidiul și veți continua dumneavoastră să conduceți ședința. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat încrederea dumneavoastră. Nu am pregătit un speech ca atare. Pentru mine e o situație extrem de nouă. Am primit uh, vestea <laughs> candidaturii mele nici măcar de vreme azi dimineață, ci pur și simplu azi dimineață. Acum trebuie să-mi anulez vacanța cu soțul meu și nu e lucru ușor. <laughs> <laughs> Așa că mulțumesc că m-ați pus într-o astfel de situație. Vin din Slovacia și poate că primul meu discurs ar trebui să fie în limba slovacă ca să auziți această frumoasă limbă. Apoi am să mă exprim în limba engleză. V prvom rade by som sa chcela poďakovať uh, skupine ICR, ktorá... În primul rând, Aș dori să mulțumesc grupului politic ECR care m-a propus pentru acest uh, post. Apreciez acest lucru pentru că știu că nu a fost o decizie ușoară. Și dacă îmi permiteți, o să mă prezint în câteva cuvinte pentru a ști pe cine ați ales în calitate de președinte a Comisiei pentru Ocupare. De la începutul activității mele politice m-am dedicat uh, domeniului social. Între 2010 și 2012 am fost secretar de stat în, Ministerul pentru uh, Activități Sociale și uh, Familie. În acest context m-am ocupat de acest domeniu social în mod special uh, persoanelor cu dizabilități uh, mentale și uh, fizice. M-am ocupat de situația comunității romilor. În Slovacia există 500 de mii de membri ai acestei comunități, majoritatea dintre ei care um, trăind în condiții de condiții sociale care nu au nimic de a face cu secolul 21. Am uh, încercat să le îmbunătățesc educația, m-am uh, axat de asemenea pe o mai bună inserție a membrilor comunității uh, rom, rome în uh, piața, pe piața muncii, am lucrat de asemenea aproape cu persoane cu dizabilități, cum am spus, și acestea sunt subiecte care vor fi importante pentru mine și mm, în calitate de președinte a Comisiei uh, Ample. Sunt uh, o persoană căreia îi plac activitățile concrete, nu mă pierd în discursuri uh, prea lungi și cred că această comisie este cea mai importantă comisie a Parlamentului European. Drept urmare, aș dori să lansez un uh, apel nouă tuturor să uh, ne rezervăm discursurile politice pentru plenară și nu pentru comisia noastră. În comisia noastră ar trebui să um, discutăm uh, lucruri uh, concrete bazate pe dovezi, fapte doar pornind de la cifre, date concrete, cred că putem să ne desfășurăm activitatea și să ne atingem uh, scopurile. Discursurile politice nu cred că ne vor fi utile în această comisie, pentru că este vorba de o comisie care afectează în mod direct viața cetățenilor europeni. Pentru mine, uh, compromisul în politică este foarte important. Drept urmare, vă asigur că ușa mea, uh, ușa biroului meu va fi deschisă tuturor celor care sunt uh, dispuși să uh, discute pentru găsirea unor, uh, unor compromisuri. Um, doresc să mulțumesc și colegilor care um, m-au votat, chiar dacă nu mă cunoșteau personal, și aș dori din nou să mulțumesc grupului politic ECR și în mod concret doamnei Șidlo și doamnei Rafalska. Vă mulțumesc! And now, uh, because I... Iar acum, în calitate de președinte, nu mă pot descurca singură, deci am nevoie de vicepreședinți și acum vă solicit candidaturi, nominalizări pentru aceste posturi. Pentru primul vicepreședinte doresc să, în numele familiei D, doresc să o doresc să numesc pe doamna Blinkeviciute. Nomination, please do Doamnă, acceptați această candidatură? Da, accept. Mulțumim foarte mult. Dacă avem o singură candidată, cred că putem vota prin aclamare. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Vă felicităm, doamnă Blinkeviciute. Nomination. I can't see your name, but... Domnul Williamson, o candidatură pentru al doilea vicepreședinte. Mulțumesc. Da, într-adevăr, am un candidat pentru cel de-al doilea vicepreședinte. E doamna Santo Pereira, dumne are o lungă experiență în sindicate, întotdeauna a fost angajată pe teme sociale și de ocupare, deci eu cred că va fi o excelentă vicepreședintă în această comisie. Mulțumim pentru această numire. Doamna Sandra Pereira, acceptați această numire? Da, accept. Mulțumesc. Acum vot prin aclamare. Avem și cel de-al doilea, a doua vicepreședintă. Acum, uh, numiri pentru cel de-al treilea vicepreședinte, domnule Casa. Da, aș vrea, aș vrea să îl numesc pe domnul Tomas Stehovski. Domnule Stehovski, acceptați această candidatură? Da, doamnă președinte. Mulțumim. Vot prin aclamare. Și, în fine, cel de-al patrulea vicepreședinte, avem un candidat? În partea verzilor, vă rog. Aș vrea, aș vrea să urmez pe doamna Langenziden pentru acest post de al patrulea vicepreședinte. Doamna Langenziden, acceptați uh, candidatura? Da, mulțumim foarte mult. Și din nou vot prin aclamare. Congratulations to you. Felicitări și dumneavoastră. Iată, Acum uh, sunt aleși toți cei patru vicepreședinți și cred că putem începe munca propriu-zisă, nu-i așa? Okay, so it's the end of the meeting, actually. <laughs> și astfel încheiem ședința noastră. Mulțumesc din nou. Okay. Yes.